La seduta e aperta. Declar deschisă ședința. Înainte de a începe punctul de pe ordinea de zi cu privire la declarațiile Consiliului, doresc să informez Parlamentul că, dată fiind situația legată de pachetul de mobilitate, față de care au fost prezentate 1224 de amendamente, precum și un număr de mm, corespunzător de voturi separate după consultarea Comisiei de Transport, am decis să aplic articolul 175 din regulament și să retrimit uh, dosarul în comisia responsabilă pe fond, Comisia pentru Transporturi, pentru a pregăti dosarul și a permite plenului un vot eficient, în cunoștință de cauză și clar. Este vorba de o decizie pe care am luat-o ținând cont de toate exigențele diferite, printre care și folosirea neadecvată a amendamentelor, dar și în scopul asigurării unui vot clar și explicit pe punctele cheie. Din respect și pentru eurodeputați care nu cred că pot fi obligați să voteze ore îndelungate asupra unor amendamente pe care nu au avut ocazia să le examineze și pentru care, dacă judec după majoritatea de luni, marja de eroare la vot ar fi foarte ridicată. În conformitate cu articolul 206.1 din regulament, solicit Comisiei de Transport să se reunească de urgență, de pildă luni sau marți dimineața, și să supună la dispoziția plenului rezultatul uh, lucrărilor sale, astfel încât uh, acest pachet să se poată vota în sesiunea plenară de la Bruxelles. Așa cum se prevede la articolul 175 ce solicitările de vot separat care nu vor fi girate de o treime din membrii comisiei nu vor fi prezentate în uh, plen. Sunt încrezător că Comisia pentru Transporturi va fi la înălțimea misiunii care i-a fost acordată. De asemenea, vă informez că decizia mea de a retransmite uh, Comisiei de Transport uh, acest pachet uh, solicitările din partea grupurilor politice în baza articolului 187 sunt uh, depășite. Vă rog. Mulțumesc, spune domnul Ertug. Domnule președinte, este decizia dumneavoastră și trebuie respectată. Aș vrea numai să dau de gândit că regula 175 spune și că în comisie cu un, se, va, se poate decide și cu o treime din membrii, deci, din membrii comisiei um, dacă amendamentele ajung din nou în plen. Uh, și asta este foarte probabil, ceea ce înseamnă că uh, s-ar putea să ne regăsim într-o săptămână în aceeași situație ca acum. Uh, problema nu va fi rezolvată, ci doar amânată cu o săptămână. e previsto dal regolamento. Așa cum prevede regulamentul, stimate eurodeputat, M-am consultat cu președinta Comisiei pentru Transporturi, care m-a asigurat că este în măsură să desfășoare această activitate. Doamna Kilolan. Domnule președinte, aceasta este o chestiune tehnică. Articolul 175 se referă la texte care au fost uh, înaintate comisiei. Care este situația juridică în acest caz? Fiindcă aici este vorba despre detașarea, că textele privind detașarea lucrătorilor, privind uh, uh timpul de repaus, nu au venit de la comisie, ci pe căi diferite. Deci, uh, cum, cine spun regulile de procedură despre asta? Onorevole, chiudiamo il dibattito perché... Haideți să închidem dezbaterea pentru că nu este prevăzută o dezbatere pe această temă. Vă informez despre decizia pe care am luat, așa cum prevede regulamentul, după ce m-am consultat cu președinta Comisiei pentru Transporturi. Problema este numărul de amendamente, numărul de solicitări de voturi separate. Dat fiind faptul că există elemente care pot uh, să facă în așa fel încât o parte din aceste amendamente este o Deci, uh, unele amendamente pot uh, fi um, diversive și au și un caracter uh, foarte important. De aceea este mai bine să acceptăm disponibilitatea care ne-a fost uh, prezentată de către Comisia pentru Transporturi și doresc ca deputații să voteze în manieră serioasă. Dat fiind ce s-a întâmplat uh, acum două zile, când s-a decis cu o majoritate de doar două voturi, aceasta este situația și Dat fiind faptul că nu putem vota 3.000 de amendamente separate, am încercat astfel încât să putem um, obține mai multe amendamente de compromis. Eu cred că a vota fără a ști ce votezi nu e just pentru acest plen. Haideți să închidem dezbaterea. Comisia pentru Transporturi să-și facă treaba, iar în viitoarea sesiune din aprilie 1 să dezbatem acest pachet și dacă va trebui să votăm de 6.000 de ori, vom vota de 6.000 de ori. Deci, încă o dată, nu facem dezbatere pe această temă în momentul de față. Președinta Comisiei pentru Transporturi mi-a dat asigurări că va putea rezolva această problemă. Dacă ulterior Comisia pentru Transport ne va prezenta 6.000 de amendamente, le vom vota. Asta se poate face. Închidem acum dezbaterea și trecem la punctul care vizează dezbaterea comună în ceea ce privește concluziile Consiliul European din 21 și 22 martie de săptămâna trecută. Îmi cer scuze domnilor Donald Tusk și Jean-Claude Juncker pentru această întârziere, însă după cum știți, pachetul mobilitate a dus la multe dezbateri și divizări, deci prin urmare în interesul comun al Consiliului și a Comisiei m-am am fost nevoit să fac această informare. Are cuvântul domnul Donald Tusk din partea Consiliului. Tajani, members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte Tajani, stimați membri ai Parlamentului European. Consiliul European de primăvară a discutat situația economică din Europa, ținând cont de concurența globală crescândă. Liderii au căzut de acord că ritmul, un ritm economic puternic, solid, este esențial pentru prosperitatea Europei și pentru rolul nostru pe scena internațională. Drept urmare, am luat o serie întreagă de inițiative. În primul rând, Consiliul a căzut de acord că piața unică ar trebui aprofundată și consolidată mai mult cu un accent deosebit pe dezvoltarea unei economii a serviciilor. Barierele nejustificate trebuie îndepărtate și nu trebuie să se creeze altele noi. Comisia a fost invitată să elaboreze până în martie 2020 un plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună punere în aplicare și o mai bună asigurare a respectării normelor legate de piața unică. Apoi am discutat cum să facem față Uh, provocărilor cu care se confruntă industria europeană. Țin cont de semnificația sa și de milioanele de locuri de muncă din Uniunea Europeană, Comisia a fost invitată să prezinte o viziune privind viitorul industriei europene cu măsuri concrete. În al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să uh, își dezvolte și mai mult economia digitală economia digitală cu uh, accent pe accesul la, pe mm, inteligența artificială și pe securitatea datelor. Am adoptat o abordare concertată în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G. Ieri Comisia a făcut o recomandare în acest uh, sens. Nu în ultimul rând, comerțul Consiliul European va continua să promoveze o agendă de liber schimb ambițioasă și echilibrată care să asigure un punct de plecare comun. Liderii au uh, solicitat uh, reluarea discuțiilor privind instrumentul privind achizițiile publice, precum și uh, asigurarea implementării tuturor elementelor declarației comune SUA-UE din 25 iulie 2018. De asemenea, am discutat relațiile economice cu China. Pe lângă summitul UE-China de luna viitoare, vor avea loc și alte reuniuni și summituri cu liderii chinezi. A fost, deci, esențial să cădem de acord asupra unei abordări coordonate europene. Am lucrat de pe o poziționare constructivă uh, pentru a avea o poziție Uh, pe elemente precum, printre altele, comerțul. Avem cu toții un interes comun să menținem fluxuri comerciale semnificative, lucru posibil datorită sistemului uh, de comerț bazat pe reguli. Însă, pentru ca acest sistem să continue să funcționeze, el trebuie să fie actualizat. Pentru Uniunea Europeană asta înseamnă reforme ale Uh, OMC, care se și mm, uh, mai ales în ceea ce privește uh, subvențiile industriale. Dorim să convingem China să abordeze acest subiect și sunt convins că nu trebuie să renunțăm. În ceea ce privește chestiunile bilaterale, am dorit să finalizăm negocierile privind acordul de investiții anul viitor. Toate aceste lucruri vor fi discutate cu China la summitul ce urmează. Și Eh, bineînțeles că nu pot să eh, îmi închipui să nu avem eh, drepturile omului pe ordinea de zi. Oi fi eu de modă veche, dar cred în continuare că drepturile omului sunt cel puțin la fel de importante ca comerțul. În plus, suntem hotărâți să abordăm și să combatem schimbările climatice. În ciuda diferendelor, este clar că subiectul este urgent și în iunie vom reveni la acest subiect. Între timp am uh, instruit, uh, am dat instrucțiuni ministrilor să accelereze implementarea măsurilor pentru atingerea obiectivelor acordului de la Paris. În ceea ce privește Brexitul, așa cum a solicitat doamna prim-ministru May, Consiliul European a decis să uh, Um, aprobe așa numitul acord de la Strasburg. De asemenea, am căzut de acord pentru o um, extindere o, a perioadei uh, conform articolului 50. Avem în vedere două scenarii. În primul rând, dacă acordul de retragere este adoptat de Camera Comunelor în această săptămână, Consiliul European a căzut de acord asupra unei uh, extinderi tehnice uh, până în 22 mai dacă, pe de altă parte, însă acordul de retragere nu este adoptat de Camera Comunelor săptămâna aceasta, Consiliul European a fost de acord să amâne Brexitul până în 12 aprilie cu așteptarea din partea Marii Britanii să vină cu propuneri pentru modul uh, în care se va continua. După cum am spus, după Consiliul European, 12 aprilie este o dată cheie în ceea ce privește uh, decizia Regatului Unit de a uh, organiza alegeri europarlamentare. Este noua dată cheie. Înainte de această dată, Regatul Unit mai poate alege acord, lipsa unui acord, o extindere lungă sau revocare, pe termen lung sau, o, revo, sau revocarea articolului 50. Iar acum aș vrea să fac o observație personală către membrii acestui Parlament. Înainte de uh, Consiliul European, am spus că trebuie să avem o deschidere față de o amânare pe termen lung dacă Regatul Unit este pregătit să își regândească strategia de Brexit. Uh, Asta ar însemna, bineînțeles, participarea Regatului Unit la, la alegerile europarlamentare. Apoi au existat voci care au spus că asta ar mm, crea mm, uh, inconveniențe unora dintre uh, dumneavoastră, că ar fi dăunător. Dar este inacceptabil. Nu putem trăda Uh, cei șase milioane de oameni care au uh, semnat petiția pentru revocarea articolului 50. Nu putem trăda pe cei un milion care au uh, manifestat pentru un referendum și nu putem trăda vocile număr din ce în ce mai mare ale celor care vor să rămână în Uniunea Europeană s-ar putea ca ei să aibă senzația că ei nu sunt suficient reprezentați de propriul lor parlament, însă ei trebuie să simtă că sunt reprezentați de dumneavoastră în această sală pentru că sunt europeni. Thank you very much. Next speaker. Mulțumesc. Urmează acum președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Mulțumesc, bună ziua, domnule președinte, bună ziua, domnilor și domnilor deputați. Ne așteaptă o săptămână plină de evenimente, ceea ce nu mă face neapărat să doresc să comentez evenimentele cu care ne confruntăm acum, așa cum a spus și președintele Consiliului European. Am avut uh, săptămâna trecută un Consiliu European, iar uh, toate concluziile au fost uh, prezentate foarte elegant de președintele Consiliului European, ceea ce face ca uh, Eh, eu să nu fac același lucru acum. Am discutat îndelung eh, despre China. Dezbaterea despre China a fost mai puțin complicată decât dezbaterea privind Regatul Unit. Da. Vă spuneam una dintre dumneavoastră că dacă ar fi să compar Marea Britanie cu un Sphinx, aș zice că Sphinxul este ca o carte deschisă. Și pe parcursul acestei săptămâni vom uh, vedea cum va începe să vorbească uh, și ce va spune această carte deschisă. Am discutat foarte mult, deci despre China. Comisia a prezentat pe 12 martie o strategie privind China, iar acest uh, document a fost primit în mod pozitiv niciun uh, șef de stat și de guvern nu s-a poziționat împotriva liniilor generale privind strategia cu privire la China pe care am supus-o în fața Consiliului European. Ieri am avut ocazia, la invitația președintelui Macron, de a discuta, de a ne întâlni împreună cu doamna Merkel, cu președintele Chinei și am spus uh, foarte clar că în ceea ce privește China dorim să facem în așa fel uh, încât uh, toată lumea să înțeleagă foarte bine, atât în Europa cât și în China, că suntem parteneri strategici, că uh, uh, nu suntem uh, rivali. Am uh, constatat uh, și că suntem rivali, mă scuzați, uh, dar acesta este un uh, compliment. Uh, suntem concurenți, rivali, deci trebuie să facem în așa fel încât, uh, încât Europa să nu pare o Europa pusă pe tavă, ci doar deschisă. Ceea ce înseamnă că noi cerem dreptul pentru companiile europene de a putea concura în condiții normale în China, așa cum și uh, companiile, așa cum și China, poate să facă oferte europenilor fără restricții. Noi respectăm China, dar dorim în egală măsură să fim respectați de către China. Deci, uh, dorim o abordare comercială unde reciprocitatea totală să fie cuvântul cheie. Și uh, cerem Eh, și dorim ca de partea noastră să ajungem la un acord privind investițiile rapid, iar eh, China să facă un pas înainte în ceea ce privește protejarea indicațiilor geografice. Dorim ca grupul de lucru care a fost eh, instituit între China și Uniunea Europeană în ceea ce privește reforma OMC să poată înregistra uh, progres, uh, poate nu neapărat uh, cu salturi uriașe, dar cu o oarecare viteză. Iar în ceea ce privește Brexitul, nu o să spun nimic, fiindcă a fost, s-a spus deja tot ce trebuia spus. Vă mulțumesc! Merci, monsieur le président de la Commission européenne. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei Europene și pentru faptul că v-ați respectat timpul alocat. Iar acum uh, dau cuvântul președintelui PP, domnul Manfred Weber. Stimate domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, dragi colegi și colegi. Mulțumesc foarte mult pentru buna decizie în ceea ce privește Brexitul, domnul Tusk. Cred că decizia Consiliului a fost una binevenită, în primul rând pentru că s-a inclus principiul neprelungirii fără clarificare, în sensul că avem nevoie de mai multă claritate din partea prietenilor britanice pentru ceea ce doresc să realizeze și avem nevoie de claritate și pentru cei 440 de milioane de europeni uh, în ceea ce privește europarlamentarele. Certitudine juridică, așadar. Vreau să mă refer la observațiile dumneavoastră în sensul că cei din Regatul Unit care luptă pentru rămânerea Uniunea Europeană au susținerea noastră. Le urăm mult succes, dar în momentul de față situația juridică este cea în care Regatul Unit dorește să părăsească Uniunea Europeană și de aceea cred că este important să explicăm um, și cetățenilor noștri de ce uh, o țară care dorește să părăsească Uniunea Europeană ar trebui să aibă un cuvânt major de spus pentru viitor. De aceea este bine că Consiliul a solicitat uh, prelungire, dar doar în condiții de claritate. Și să sperăm că această chestiune va putea fi mai bine gestionată decât guvernul în ultimele luni. Opțiunile există, iar uh, Parlamentul va trebui să aleagă. Să vedem. În al doilea rând, în ceea ce privește economia, aici doresc uh, să vă împărtășesc uh, viziunea în sensul că noi, PPE-ul, susținem principiile întăririi economiei noastre, investițiilor, susținerii comerțului și, desigur, prioritară este problema legată de China în pregătirea summitului UE China și sunt recunoscător că împărtășim cu toții punctul de plecare și anume că cooperarea cu China trebuie să fie bazată pe principii și valori în care credem. Sigur că există o concurență între sistemele politice, în modul în care gândim societățile, în care le organizăm, care sunt valorile de bază al unei societăți și de aceea aceste considerente trebuie să fie uh, cele de care plecăm în dialogul cu China. Sigur că trebuie să avem și o abordare pragmatică, schimbări climatice, China a aderat la uh, acordul de la Paris, uh, pe de altă parte a subscris și la comerțul liber. De aceea, cred că trebuie să avem o abordare pragmatică față de relația cu China, dar în același timp nu trebuie nici să fim naivi, ceea ce înseamnă că trebuie să ne protejăm industriile cheie, să le definim în prealabil și, de asemenea, noi de la PPE mai considerăm că trebuie să regândim legea concurenței în Uniunea Europeană pentru a permite și campioni europeni și pentru a, adapta, a ne adapta la concurența globală. Domnule președinte, aș dori să mă refer și la o ultimă chestiune, cea a valorilor fundamentale în Uniunea Europeană. Stimate domnule Tusk, de câteva luni avem pe masă chestiuni legate de articolul 7 prin Polonia și Ungaria, uh, demersul înaintate de Parlament. Până acum în Consiliu nu s-a oferit ocazia de a discuta aceste lucruri, ceea ce regret. În partidul nostru, cum ați văzut, am avut dezbateri intense în acest sens și am decis să suspendăm partidul Fides și să le retragem orice fel de drepturi în cadrul PPE, dând astfel un semnal clar. Am susținut și aici în Parlament articolul 7 uh, și ne-am dorit ca această chestiune să fie în sfârșit tematizată și la nivelul Consiliului. Asta în mod public. Sigur că um, atunci când se atacă um, stați de șef și de guvern reciproc e una, dar lucrurile trebuie discutate în Consiliul. Vă rog să vă ocupați de acest lucru, așa cum se ocupă și uh, grupurile politice, uh, socialiști și democrații în cazul uh, prietenilor din România, așa cum facem și noi cu uh, Ungaria și ne-aș dori să mergem, să facem un pas mai departe, ne-am dori ca, sau știm că articolul 7 nu duce la uh, rezultate imediate și mi-aș dori de aceea să facem un pas înainte acum, să creăm un instrument în care o obligatoriu în ceea ce privește uh, statul de drept, care să permită o evaluare independentă în care să se prezinte un raport periodic și prin care să nu fie evaluate doar statele din uh, estul Europei, ci toate. Avem nevoie de o procedură coerentă care să fie prezentată și curții de justiție și uh, care să prevadă și sancțiuni, astfel încât fondurile europene să fie folosite și pentru a impune aceste drepturi. Nu putem avea o competiție uh, coerentă cu China în ceea ce privește și uh, problematizarea problemelor drepturilor omului dacă nu ne ocupăm și noi de aceste lucruri aici. De aceea vă rog încă o dată, domnule Task, să discutați și la nivelul Consiliului aceste uh, lucruri. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bulman, președintele Socialiștilor și Democraților. Domnule președinte, stimați colegi, mai avem două zile. Încă două zile până la data prevăzută inițial pentru Brexit. Două zile două zile. Președintele Tusk a fost corect ca Consiliul European să ia măsuri de precauție și să facă ce a putut pentru a evita cel mai rău. Dar aș vrea să spun un lucru astăzi, la două zile înainte de data prevăzută inițial pentru Brexit. Mă adresez celor care au sprijinit Brexitul. Când veți avea decența să vă cereți scuze față de proporul britanic pentru tot ceea ce le-ați făcut în ultimii doi ani. Când veți avea decența să recunoașteți că habar n-aveți ce faceți, că cu minciuni și manipulări ați creat o situație din care nici măcar nu știți cum să ieșiți. Știți foarte bine că PIB-ul va fi redus cu 10%. Îi min- îi mințiți pe oameni și nu știți cum să continuați. Get back control, uh, preluați uh, controlul asupra atitudinii noastre și cereți-vă scuze poporului britanic față, pentru ceea ce le-ați făcut. Acesta este mesajul meu principal pentru astăzi. Aș dori să-i mulțumesc președintelui Tusk pentru ce a făcut în apărarea cetățeniei europene a fost o, o măsură, o mișcare onorabilă și asta trebuie spus. Da, suntem europeni și nimeni nu are dreptul să uh, escrocheze poporul britanic pentru uh, și, ea, și poporul britanic trebuie să participe la uh, luarea deciziilor până când va ieși din Uniunea Europeană. Dacă uh, situația continuă să fie blocată uh, Um, și dacă nu există progrese, există o singură posibilitate. Întrebați pe oameni, știu de ce nu vreți asta, pentru că vă temeți de ce s-a întâmplat pe străzile Londrei. Vă temeți că nu veți mai câștiga încă o dată. Asta ar fi soluția și poporul britanic vă vor arăta direcția. Pentru că ei sunt cei care trebuie să decidă în această situație. Aș uh, vrea să mai spun un lucru. Bineînțeles, evoluțiile din Marea Britanie uh, umbresc uh, multe dintre deciziile pe care trebuie noi să le luăm. Summitul din 9 mai va trebui să se ocupe de nevoia de a da un impuls uh, economiei, economie care trebuie să devină o economie durabilă, care protejează planeta, care, care își protejează resursele și care dă tuturor oamenilor o șansă să participe. Asta trebuie să fie agenda noastră și noi dacă suntem puternici și avem încredere în noi, vom reuși să uh, facem față și situației cu China, de exemplu care este uh, situația? Avem un partener uh, care devine din ce în ce mai puternic, pe care nu-l putem ignora și fără o linie uh, încrezătoare de partea europeană, nu vom putea apăra modelul european. Noi asta uh, apărăm în grupul meu politic. Ne apără, ora. Mulțumesc. Reformisti. Are cuvântul în numele grupului ECR, domnul Legutko. Uh, Mr. President, uh... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați membrii ai Parlamentului European, de fiecare dată o veste bună vine împreună cu o veste proastă. Vestea bună este că Consiliul a reușit să stabilească un calendar clar, uh, acceptat de Marea Britanie și sperăm că se va găsi o soluție în care să corespundă acestui calendar. Dar haideți să lăsăm Marea Britanie mm, britanicilor. Pe mine mă îngrijorează Uniunea Europeană. Vestea proastă că este că Uniunea Europeană pare să urmărească în continuare um, aceeași uh, politică um, a îndepărtării pericolului uh, care încearcă pe de o parte să pedepsească Marea Britanie prin lipsa unui acord, pentru a nu mai face nimeni niciodată ce a făcut Marea Britanie, și apoi de a umili Marea Britanie, făcându-i să desfacă Brexitul, organizând, de pildă, un al doilea referendum și uh, se folosește argumentul uh, micii majorități care a hotărât uh, Brexitul. Dacă lucrurile ar fi stat însă invers, dacă cei care doreau să rămână în Uniunea Europeană ar fi câștigat cu aceeași mică majoritate, atunci rezultatul ar fi fost considerat în Parlamentul European ca fiind irevocabil și uh, etern. Ca să nu mai vorbim despre faptul că organizarea de referendumuri unul după altul până când obții rezultatul pe care îl vrei ar fi uh, o contribuție ciudată la democrația Uniunii Europene. Deci este un fel de fault. Vestea proastă este și acest uh, ton uh, pozitiv de Um, felicitări față de sine, care nu-și are locul. Acum trebuie să evaluăm situația. Domnule președinte Juncker, domnule președinte Tusk, haideți să recunoaștem că am avut o perioadă plină, plină de crize, poate cu cele mai multe crize de când uh, s-a creat Uniunea Europeană. Iar Brexitul nu este decât una dintre aceste crize și toți cei care uh, Uh, ați luat deciziile importante din Uniunea Europeană, sunteți răspunzători de aceste crize. Nu vă, să nu vă îmbătați cu apă chioară. Dumneavoastră sunteți răspunzători, dumneavoastră, domnilor și doamnelor, sunteți răspunzători pentru aceste crize. Președintele Macron a scris o scrisoare tuturor uh, din Europa de curând și a propus uh, tot același lucru, mai multă centralizare. Ce este amuzant este că uh, a, a numit acest proces renașterea europeană. Se pare că domnia sa nu înțelege ce înseamnă acest cuvânt. Mai degrabă, apusul Uniunii Europene ar fi un termen mai bun. Bineînțeles, trece timpul, se scurg secundele pentru Brexit acum Așteptăm progres de la Londra și sperăm ca acest lucru să se întâmple, dar în egală măsură trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de rezultat și trebuie să fim gata să oferim sprijin acolo unde putem. Și asta este problema noastră, indiferent de rezultat. Și ar trebui să dăm dovadă de prietenie față de poporul britanic, indiferent de ce decizie iau. Dar, cum spuneam, suntem acum într-o cursă contra cronometrului, fiindcă trec secundele, clipele și pentru Uniunea Europeană. Trebuie să-i ascultăm pe alegători, să plecăm urechea la ce ne spun ei, fiindcă ei sunt din ce în ce mai dornici de schimbare, cu disperare chiar, iar până la urmă va avea loc o schimbare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul președintele grupului liberal, Guy Verhofstadt. Mulțumesc. În primul rând aș dori să spun domnului Legutko că e absolut greșit uh, ceea ce spune că ar exista o umilire sau o uh, pedepsire din partea UE pentru Regatul Unit. Avem mult prea mult respect pentru Marea Britanie pentru a face acest lucru. Știți care este problema? Problema umilirii și a pedepsirii se regăsește în cadrul conservatorilor din uh, Parlamentul Britanic. Uitați-vă la ei, nici măcar nu sunt aici. Singurul care este aici este domnul Faraj. Este o surpriză pentru mine, pentru că credeam că mărșăluiește undeva în Marea Britanie și este aici. Uh, câte mile ați parcurs? Două, nu? Poate. Mi-aduceți aminte? Și nu știu dacă îl știți, uh, pe Field Marshal. Din serialul Blackadder. Și dumneavoastră, iată că sunteți aici, la Strasburg, unde proprii susținători mărșăluiesc în fric și ploaie. Așa vă asumați dumneavoastră responsabilitatea. Dar bine, Aș dori să reamintesc de cuvintele lui Winston Churchill care spunea, dacă îmi permite să-l citesc, succesul este abilitatea de a merge dintr-un eșec în altul fără a-ți pierde entuziasmul. Eu cred că acest citat din Winston Churchill se aplică politicii britanice, a Parlamentului britanic și a guvernului mei, pentru că în, aceste, în această după-amiază, dacă va permite președintele Parlamentului britanic, numai puțin de 16 opțiuni de Brexit ar trebui să fie discutate și votate. Deci, iată, nu a pierit deloc entuziasmul, așa cum spunea Winston Churchill. Însă, la modul serios, după toate voturile negative de, din Camera Comunelor de săptămâna trecută împotriva unui, uh, unei lipse de acord, unei uh, ieșiri cu acord și așa mai departe, eu cred că a venit momentul ca după doi ani de negociere să se găsească uh, o soluție bazată pe o cooperare transpartinică între laburiști și conservatori. Pentru că eu cred că o chestiune existențială pe cum Brexitul nu poate fi decisă decât în baza unui acord transpartinic în Parlamentul Britanic, așa cum procedăm și noi în acest Parlament European. Și eu sper că calea de urmat până pe 11 aprilie va permite găsirea unei majorități în Camera Comunelor pentru una dintre aceste opțiuni între cei care militează pentru a rămâne în Uniunea Europeană, între cei care doresc să uh, părăsească Uniunea Europeană, dar sunt rezonabili. Însă nu mă bazez pe hardliner, pentru că uh, Uh, pentru aceștia nu interesele țării sunt importante, ci lupta de putere între partide, după cum am văzut. Și repet în acest sens, și cred că pot spune, domnule președinte, în numele întregului Parlament European, că suntem deschiși față de acest acord cu Marea Britanie, că suntem deschiși în a schimba declarația politică în două sensuri. În primul rând, astfel încât să aibă un caracter uh, mai obligatoriu pentru ambele părți decât o simplă declarație. Și în al doilea rând, să introducem în această declarație politică o relație mult mai intensă între Regatul Unit și UE decât cea prevăzută în declarația politică în momentul de față. Și eu cred că această relație, pentru a răspunde la ultima dumneavoastră intervenție, domnule Task, va fi și um, viitorul, pentru că eu, chiar dacă sunt optimist, nu sunt la fel de optimist ca și dumneavoastră. Personal cred că, poate nu acum, dar poate în câteva generații, Marea Britanie se va reîntoarce în familia uh, popoarelor europene. Acesta uh, este locul în interiorul Uniunii Europene și nu în afara acesteia. Dar nu se va realiza acum și mai târziu și semnele există. Faptul că a existat această petiție cu 6 milioane de semnături, marșul unui milion de oameni la Londra. Și domnule Juncker și domnule Barnier știu că a existat un angajament al Regatului Unit pentru a respecta cetățenii uh, europeni. De asemenea, ați dat și dumneavoastră domnului Barclay o declarație unilaterală de a respecta drepturile cetățenilor britanici care trăiesc pe continent. Eu cred că acum, împreună cu domnul Barclay, trebuie să formalizați acest lucru cât se poate de rapid, astfel încât, uh, indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă se uh, cele mai prostești lucruri se vor întâmpla, ca de pildă o, o ieșire fără acord, acești oameni să nu devină victime a acestui joc la care am asistat în ultimii ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului Versilor are cuvântul domnul Smith. President, uh, thank you. Good morning, colleagues. Domnule președinte, mulțumesc. Uh, ce tristă e situația acum cu Brexit, tragedia. Trebuie să ne ocupăm de multe lucruri. Și um, în ceea ce privește acest dezastru pe care și l-au adus asupra lor, pentru că, Uni- pentru că Marea Britanie nici măcar acum nu a luat o decizie, acum în ultima clipă, în ceea ce privește ce dorește cu adevărat. Articolul 50 a fost declanșat de către doamna May fără niciun plan și încă nu s-a ajuns la un consens, iar deputații la Westminster încearcă să ajungă la un consens foarte bine, nu e nu e deloc prea târziu și acum se vorbește uh, în Parlamentul Scoțian despre revocarea articolului 50, fiindcă fiecare partid uh, din uh, Scoția, în afară, conservatori, în afară de conservatori, um, înseamnă că este de părere că sunt de părere că cel mai bun Brexit este Brexitul inexistent. Deci vă rog să nu ne închideți ușa acum, fiindcă în, în Scoția și în Marea Britanie foarte mulți încearcă să ajute pe cetățenii um, britanici să rămână în familia europeană. Dar după 15 ani eh, ca deputat european, eh, eh, acesta va fi poate ultimul meu discurs. Nu știm ce ne rezervă viitorul nouă tuturor, iar forțele populiste capătă din ce în ce mai multă putere în toate națiunile noastre. Nu știm ce rezervă viitorul Uniunii Europene, dar Scoția este o națiune europeană. No, pentru noi solidaritatea internațională este importantă și libertatea de mișcare și dacă Uniunea Europeană nu ar fi existat, ar fi trebuit să o inventăm și Scoția ar fi vrut să facă parte din această Uniune. Dumneavoastră uh, trebuie să faceți, bineînțeles, uh, ce considerați de cuvință cu Marea Britanie, să respectați Um, Constituția britanică, trebuie să faceți față interlocutorilor pe care îi aveți, îmi pare rău că vă spun asta, dar uh, dacă noi suntem scoți din, scoși din uh, familia europeană, chiar dacă noi nu ne dorim acest lucru și am explicat foarte clar, deci dacă suntem scoși în ciuda uh, dorinței noastre, numai independența ne va aduce înapoi și este singura cale pentru noi. Dragi colegi, nu vă rog să ne rezolvați problemele noastre interne, ci uh, vă rog să lăsați lumina aprinsă pentru ca noi să ne regăsim drumul spre casă per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea sinistra verde nordica la parola din partea GUE Angel, doamna Zimmer. Meine Herren Präsidenten, stimați domni președinți, uh, din păcate suntem obligați să ducem aceleași discuții, să nu primim niciun fel de răspuns referitor la soluții, referitor la cum putem ieși din această dilemă. Și dezbatem acum din respectul față de cei care în urma unui referendum uh, au decis că vor să o iasă din Uniunea Europeană, dar o facem și din respect față de cei care în acest weekend au demonstrat la Londra, o facem și din respect pentru cei care au semnat o petiție online și o facem și din respect pentru oamenii din Marea Britanie, din Irlanda, din Uniunea Europeană, care vor fi puternic afectați de consecințele Brexitului. O facem din respect uh, față de uh, Parlamentul European care trebuie reales uh, în curând. Ce ne dorim este ca alegătorii să-și poată trimite reprezentanții în Parlamentul European. Însă are un sens acest lucru numai dacă sunt trimiși pentru un mandat întreg. Să trimiți pe cineva, să alegi pe cineva pentru jumătate de an, un an, e destul de lipsit de sens. Noi uh, dezbatem din respect pentru cei care așteaptă răspunsuri. Domnule Tus, domnule Juncker, vă rog, um, puneți accentul pe drepturile uh, celor care, uh, după un Brexit fără acord, ar fi uh, membrii unui stat terț. Trebuie să le protejăm siguranța, statutul și membrii familiei. Și trebuie, de asemenea, să ne gândim la irlandezi din Republica Irlanda, dar și din Irlanda de Nord. Dacă nu există un uh, acord, uh, dacă se iese de pe piața unică, de pe, uh, Uniunea, din Uniunea Vamală, trebuie cu orice uh, preț evitată o uh, frontieră controlată în Irlanda de Nord. Iar dacă se ajunge totuși la o frontieră controlată și dacă irlandezii ar dori uh, un referendum privind reîntregirea uh, Irlandei, noi ar trebui să sprijinim asta. Mulțumesc. În numele EFDD, domnul Farage. Ca a fost prim-ministru al Belgiei, credeam că știți că a fost Phil Marshall Hagen, care a scos de sub dominație germană orașul Ape, și care apoi a dus la înfrângerea Germaniei pe frontul de vest. Însă, haideți să vedem ce rezumă caracterul dumneavoastră antibritanic. Venind la Belgia, cred că ce s-a întâmplat la summitul de săptămâna trecută a fost o umilire națională. Dar asta și pentru că avem în doamna May un prim-ministru care nu are curajul și o viziune pentru a-și îndeplini promisiunile repetate și anume de a ne scoate din Uniunea Europeană în această vineri marți, uh, martie 29. Și vedem cum uh, asistăm la o trădare uh, înceată. Și motivul este acest acord de retragere. Și voi reveni la primul război mondial. Am câștigat uh, tra- războiul, am avut tratatul de Versailles și acest acord este această uh, reluare de atunci. Avem 30 de miliarde de euro de plătit. Avem anexarea um, unui teritoriu al nostru sub forma Irlandei de Nord. Acest acord este prost, este inacceptabil, nu este un Brexit și nu va trece. Știu că cu toții sunteți um, foarte curioși să vedeți ce va întâmpla în Camera Comunilor în următoarele săptămâni și probabil că se va reveni cu un fel de acord în ceea ce privește o um, uniune vamală și circulație, libera circulație, dar chiar dacă se va întâmpla acest lucru, se va ajunge la extinderea articolului 50 și trebuie să vă întrebați dacă chiar vreți acest lucru. Vreți ca Brexitul să domine în continuare afacerile dumneavoastră în următorii doi ani, în detrimentul altor ambiții ale dumneavoastră? Vreți ca Regatul Unit să conteste alegerile europene, trimițând aici un număr foarte mare de susținători ai Brexitului. Doriți să revin eu în acest loc? Ei bine, asta este. Și pentru ce? Pentru că Brexitul oricum se va întâmpla. Domnule Tusk, dacă dumneavoastră considerați că britanicii s-au răzgândit în ceea ce privește Brexitul, vă faceți iluzii. Pentru că în uh, sondajele de opinie constatăm o creștere a celor care susțin Brexitul, uneori chiar cu 20% îl apreciez pe domnul Iancăr, pe domnul Barnier și Comisia Europeană. Ați pregătit acest scenariu de no deal cu mare profesionalism și arată că o ieșire fără acord nu va crea uh, mari uh, disrupții și se, nu se va um, crea o graniță intermediară în Irlanda de Nord. Eu cred că trebuie să plecăm fără vreo extindere pe 29 martie, astfel încât toți să ne putem vedea în continuare de viețile noastre. Mulțumesc în numele grupului ENF, domnul Betten. Long... Până acum, în istoria plină de evenimente, în istoria noastră plină de evenimente, nu am avut o situație de umilire națională și internațională ca aceasta. Niciodată nu ne-au uh, condus niște trădători și colaboratori. Iată, Theresa May a, ne-a adus înfrângerea așa cum nu a făcut-o nimeni până acum. Acest așa numit acord al ei este o predare, o predare necondiționată, un tratat de predare necondiționată, dar noi nu am fost înfrânși acum de o putere străină ci cei care trebuiau să aibă grijă de libertățile noastre le-au dat pe mâna unei puteri străine, Uniunea Europeană. Dar, uh, uh, dar uh, supunerea finală Uh, nu, nu a avut uh, loc. Uh, trebuie să se mai aplece în fața dumneavoastră, doamna May, fiindcă 29 martie va reprezenta sfârșitul democrației în Marea Britanie. Acceptați acest lucru, fiindcă oamenii care vor să fie liberi nu pot fi ținuți sclavi la nesfârșit. Iar acum uh, uh, nu vrem un uh, acord cu Uniunea, niciun acord cu Uniunea Europeană privind relațiile viitoare. Nu poate ține în sclavie un popor care vrea să fie liber. În uh, Marea Britanie orice, le, nici, orice uh, uh, legea Parlamentului poate fi abrogată. Niciun Parlament nu poate, nu poate conduce Parlamentul Britanic. Fiindcă Uh, Constituția Marii Britanii este mai puternică decât, tratat, decât tratatele europene. Dacă ne ajută Dumnezeu, poate plecăm, poate ne retragem pe 29 martie, dar dacă nu, partidul UKIP va conduce în continuare lupta de eliberare a Marii Britanii de Uniunea Europeană în următorii ani și dacă vreți, poate începem și de la alegerile europene din luna mai. La parola onore Dodds, non iscritta. Are cuvântul doamna Dodds în partea neafiliaților. This... Mulțumesc, domnule președinte. Vineri, 29 martie, ar fi trebuit să fie o zi istorică, semnificativă pentru Regatul Unit. O zi în care, după 40 de ani de uh, statut de membru al Uniunii Europene, Regatul Unit ar fi devenit o națiune independentă, independente și care ar um, lucra împreună cu Europa, dar care ar fi fost liberă de dictatele uh, Bruselului și care ar fi putut să-și stabilească propriul destin. După doi ani de negocieri s-a ajuns la un proiect de acord de retragere care a fost uh, respins de două ori în Camera Comunelor. Un proiect de acord de retragere în care, care prevede ca uh, Irlanda de Nord să părăsească uh, Uh, Uniunea Europeană sub alte condiții decât, Marea Brita- decât restul Marii Britanii. Um, și s-a, din punct de vedere juridic s-a recunoscut că nu există un drept legal de retragere. Vrem să părăsim Uniunea Europeană în mod uh, ordonat, însă acest acord al pune sub semnul întrebării integritatea constituțională și economică a Regatului Unit și acesta nu este un preț pe care noi să fim dispuși să-l plătim în calitate de unioniști. Uh, iar acum câteva sfaturi domnului Tus și domnului Bullman. 17,4 milioane de votanți britanici și-au transmis dorința de a părăsi Uniunea Europeană. Eu cred că acest Parlament le datorează res- niște respect și trebuie să recunoască alegerea lor democratică în loc să se uh, concentreze numai pe toți ceilalți. Domnului Verhofstadt, Parlamentul Britanic a votat deja pentru un acord unilateral pentru drepturile cetățenilor. A venit momentul ca și aceste instituții să facă același lucru și către uh, Doamna Zimăr, acordul de la Belfast are un principiu de consimțământ. Numai cu consimțământul poporului din Irlanda de Nord vor exista uh, măsuri sau mm, mm, măsuri pentru schimbarea statutului constituțional al Irlandei de Nord. Ar trebui să vă amintiți acest lucru. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Lewandowski. Panie președinte moich rodaków w kraju powinien zaskoczyć dzisiejszy głos pana Legutki. Mulțumesc. L-am ascultat pe uh, domnul uh, Legutko astăzi, uh, care și-a exprimat simpatia față de Brexit. Partidul său la guvern în Polonia tot spune că și-ar dori un pol exit. Deci ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană și acest lucru nu se va întâmpla. Cred că lec- lecțiile Brexitului vor fi învățate în Polonia și nu numai, ci și în celelalte state ale Uniunii Europene. Până acum, singura consecință pozitivă a Brexitului au fost manifestațiile în masă în Marea Britanie pentru Europa și uh, faptul că au fost uh, desconspirați cei care au sprijinit Brexitul ca uh, fiind cei care au vehiculat uh, minciuni. vedem acum care sunt consecințele unor acțiuni irresponsabile. Sau oamenilor li s-a dat um, um, de ales, iar apoi alegerea făcută, um, pentru alegerea făcută nu și-a asumat nimeni responsabilitatea. Mulțumesc, domnul Gualtieri, două minute. Thank you, President. We are... Mulțumesc, doamnă președinte ne aflăm doar la două zile de la data la care trebuia să se întâmple Brexitul și încă nu știm când, cum și dacă până la urmă se va întâmpla Brexitul. Acest lucru spune multe despre modul în care rega- Guvernul Regatului Unit a condus acest proces. Spune însă multe și despre minciunile și fanteziile pe care susținătorii Brexitului le-au vândut înainte de referendum. Acestea acum se lovesc uh, Uh, de realitățile pe care o plecare din Uniunea Europeană le atrage după sine. Acest uh, lucru s-a văzut clar și în marșul milioanelor de cetățeni care au mărșăluit în Londra pentru un viitor mai bun a țărilor. Soluția la acest blocaj se află la Londra, nu aici la Strasburg și nici la Bruxelles. Votul de luni din Camera Comunilor a dat o licărire de speranță pentru depășirea acestui blocaj. Parlamentul Regatului Unit a decis să preia controlul procesului de ieșire din Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce va face acum cu acest control. Cu toții am spus că declarația politică poate fi revizuită pentru a va drumul pentru o relație mai strânsă între UE și Regatul Unit. Putem face acest lucru rapid și nu este doar posibil, ci este un lucru pe care l-am salutat. În schimb, dacă Camera Comunilor nu va da dovadă de o majoritate clară pentru o Uniune uh, vamală, atunci uh, va trebui să se ia o decizie serioasă. Sigur că Regatul Unit va solicita o extindere, acest lucru nu va putea fi pentru renegocierea acordului de retragere care uh, s-a încheiat și nu poate fi uh, redeschis. Însă dacă Regatul Unit uh, dorește o extindere pentru a regândi ieșirea, sau uh, pentru a organiza alegeri sau un referendum, vom susține acest lucru. Domnule președinte Gutas, grupul nostru întotdeauna a avut o atitudine clară în acest sens, pentru că avem uh, Um, conștiința proporțiilor istorice. Am spus întotdeauna că respectăm referendumul, dar dacă Regatul Unit nu va pleca, vom sărbători și nu vom face nimic în a preveni această posibilitate în momentul de față. Mulțumesc, are cuvântul domnul Nicholson, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus la început că mergem până la capăt și chiar mai departe și uh, nu am fost dezamăgit. Am spus de la început că cei pe care îi reprezint eu nu vor accepta niciodată o um, frontieră mare a Irlandei și uh, acest lucru rămâne în picioare. Sper că mă ascultați, domnule Barnier, și vreau să vă spun că backstop-ul uh, și acordul de la Belfast ar putea, sunt foarte importante, dar să nu uitați principiul uh, consimțământului din acest acord. Și trebuie să fie ascultată toată lumea din Irlanda de, de Nord. Nu numai cei care strigă cel mai tare, ci și vocile mai joase, care doresc uh, un viitor bun, o cale de urmat corectă pentru Irlanda de Nord, pentru Marea Britanie și pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ne îndepărtăm de pozițiile trecutului și să găsim un viitor mai bun, care să ne convine tuturor. Sunt în continuare îngrijorat, doamnă președinte, de faptul că există pericolul de prăbușire. Nu e vina nimănui, nu e a domnului Tusk, nici a domnului Barnier dar există un pericol de prăbușire și sper că domnul Tusk se va asigura că nu se va întâmpla această prăbușire. Și l-am ascultat cu mult interes și i-am spus că trebuie să fie ferm. Iar uh, și vreau să vă spun, doamnă președinte, că așa cum a spus uh, colegul din uh, Scoția, eu am uh, o carieră de 30 de ani în Parlamentul European și ăsta este ultimul meu discurs și am avut o carieră extraordinară care m-a făcut fericit și sper că pe tot parcursul acestui uh, timp i-am reprezentat pe cetățenii din Irlanda de Nord cu demnitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Nicholson, îmi pare rău că nu v-am respectat. Iată, sunteți